Ok, Bună dimineața, dragi colegi, dragi colegi. Sperăm că astăzi se va încheia o perioadă de lucru dificilă din activitatea noastră. Mă refer la programul Uniunii pentru Educație, Formare, Tinere și Sport pentru următorii șapte ani. Avem un program pe care l-am uh, reconfigurat de la cap la picioare, iar programul care ne-a fost propus ca Erasmus pentru toți, pe acesta l-am orientat spre direcția cea bună și dorim să spunem da Europei, yes Europe. Avem o mie de amendamente, chiar peste o mie, ceea ce se datorează și faptului că nu ați putut amenda proiectul meu de raport, ci, la fel ca și mine, doar propunerea comisiei. De aceea au fost înaintate foarte multe amendamente. Anumite amendamente au fost înaintate de 4-5 ori. De aceea avem mult mai multe amendamente care se referă la același lucru, iar în final am reușit să ajungem la multe compromisuri. Este un program pentru o perioadă de șapte ani, de aceea munca din ultimele luni a fost foarte intensă. Le mulțumesc tuturor colegilor, mai ales raportorilor din umbră, pentru activitatea foarte constructivă. Aici, uh, politica de partid nu a jucat niciun rol. Era vorba doar de crearea unui program pentru viitoarele generații. Avem aici un pachet gros de amendamente. La mine este ceva mai simplu, dar vă rog să ascultați, pentru că câteodată voi merge 10-12 pagini mai departe. Puteți vedea acest lucru pe documentele dumneavoastră, dar va dura puțin până vom reuși să punem o ordine în toate. De data aceasta voi vorbi foarte rar pentru a nu ne scăpa nimic. Dacă are toată lumea cardul de vot, vom putea începe. Și începem cu amendamentul 236, amendamentul meu. Cine este pentru? Împotrivă. Încă o dată, pentru. Împotrivă. Trei voturi împotrivă se adoptă. Trecem acum la amendamentul 13. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Ample 14 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 14 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. DV7 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. ITRE 13 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Articolul 311 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 15 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem acum la 315 pe pagina următoare. 315 și 316 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. 13 la 11 se respinge. 314 și Ample 16 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 314 și Ample 16. Votul este deschis. Votul este închis. 12 la 10 se adoptă. Compromisul 1. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la 18. ITRE. Pentru. Împotrivă. Încă o dată. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 320. Pentru. Eu sunt pentru. Am uitat să registrez acest lucru. Deci, raportul este în favoarea 320. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Ample 18 pentru. Împotrivă, abțineri, verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. 15 la 9 se adoptă. Trecem acum la 19. Ample 19 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 324 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. 12 la 12 se respinge. 323 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 325 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se Verificăm, votul este deschis, 325. Votul este închis. 15 la 9 se adoptă. 18. Pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 327. Pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. I315. Nu. Trecem la 329. Benerabatu tu. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 326 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 330 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ample 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ample 22 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 331 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. I316 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 332 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se... Verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. 13 la 11 se adoptă. Ample 23 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 333 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 334. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 335. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Votul este deschis. 335. Votul este închis. 11 la 8 se adoptă. Ample 24. Ample 24 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Ample 25. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Ample 26. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 339. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la 17. I3 17. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 338. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 336 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 337 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, votul este deschis. Votul este închis. 16 la 10 se adoptă. Ample 28. Pentru. Împotrivă, abțineri se respinge. 20. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 340. Pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 341. Pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 349. Pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 342. Pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 21. 21 până la 25. Putem să le votăm în bloc? Da, deci de la 21 la 25 vot în bloc pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ampul 29 este identic. 343 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 343, votul este deschis. Votul este închis. 16 la 10 se adoptă. 26 pentru, împotrivă, încă o dată. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 26. Votul este deschis. Votul este închis. 13 la 12 se adoptă. 348 pe cealaltă pagină, vă rog. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 345, 46 și 47. Pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 27 și Ample 30. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 350. Pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 28. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 351. Pentru. Împotrivă, abțineri, verificăm. 351. Verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. 13 la 11 se adoptă. 29 și 352 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 354 <clears throat> pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm, votul este deschis. Votul este închis. 12 la 12 se respinge. Încă o dată. Votul este deschis la 354. Votul este închis. 13 la 12 se adoptă. Mulțumesc, Silvia. Trecem acum la 362, pe aceeași pagină jos. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 360. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 359. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 32. Ample. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 32. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 364, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 19, itre, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Următoarele două au fost retrase, deci trecem la 353, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la ITRE 20 pe pagina 16. Pagina 16. ITRE 20. A găsit toată lumea, pagina 16. 16 urmează după 15. Deci, pagina 16, jos, ITRE 20. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 62. Pentru, împotrivă, abțineri. V-ați pierdut? Deci, toată lumea se meargă la pagina 16. Nu este problema mea. Eu am făcut mare ordine aici. Știe toată lumea unde trebuie să se găsească, unde trebuie să fie. Începem iarăși cu ITRE. Bun, deci de la capăt. ITRE 20. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 62. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Acum trecem la compromisul 3, pe cealaltă pagină. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la amendamentul 390, cel puțin o pagină mai încolo. 390 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 391. Aceeași pagină. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Vot electronic. Votul este deschis. 391. Din păcate, colegul meu, dar cu toate acestea voi vota altfel. Ivo, nu vrei să votezi? 391. Domnule Becker, nu doriți să votați? Votul este închis. 11 la 15 se respinge. 3 22. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 392. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. I3 24. Putem să le votăm pe următoarele trei împreună? ITRE 24, ITRE 23? Nu. Deci, ITRE 24. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. ITRE 23. Pentru împotrivă, abțineri, se respinge. ITRE 43, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem acum la amendul, amendamentul 400. Cel puțin o pagină mai încolo. 400. Ați găsit? 400. Francisco José Mon. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum trecem la ITRE încă o bună pagină mai încolo, chiar două pagini, ITRE 26. Nu scrie nimic despre opinia mea aici, însă eu sunt pentru. ITRE 26. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. ITRE 27. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 413. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul oral al lui Alfonsi. Îl aveți în fața dumneavoastră. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 415. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 416. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Trecem la I328. Pentru. pentru, împotrivă, abțineri să respinge. Trecem la Ample 51, mai jos, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Ample 52, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Trecem acum la compromisul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Trecem la compromisul 5. Pe cealaltă pagină. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și acum trebuie să mergeți două pagini mai departe la amendamentul 490. Pentru. Împotrivă. Verificăm, votul este deschis. 490. Votul este închis. 17 la 9 se respinge. Trecem acum la 442, pe cealaltă pagină. Catarina Nevedelova. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 451. Pagina următoare. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Acum trebuie să mergeți mai departe două pagini la 486. Nu, 478. Jos, în josul paginii. 478. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 486. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Mergem la 466. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 467. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 468. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 469. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 470. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 472. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Trecem la Ample 56. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Trecem la Ample 36. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 100. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 491. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Votul este deschis. 491. Votul este închis. 10 la 16 se respinge. ITRE 29 pentru. Împotrivă abțineri se respinge. 492 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. DV 11 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 6 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. Trecem acum pe pagina următoare la 493. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Vă rog frumos să faceți liniște acolo în spate. 508. Deci mergem mai departe, mai multe pagini, până la 508 un amendament al Emily McClarkin. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 509. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 513. Pentru, împotrivă, abț- se respinge. Apple 61. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 510. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Vreți să verificăm? Bun. Votul este deschis. 510. Votul este închis. 16 la 10 se respinge. Încă mai văd bine. 511. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 514. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. I333. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Trecem mai departe la DV12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. DV13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Trecem la compromisul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem acum, două pagini mai departe, la I335. ITRE 35. ITRE 35. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Pentru tot cei care stau în spate, I3 este Comisia pentru Industrie, iar EMPL este Comisia pentru Ocupare. DV este uh, Comisia pentru Dezvoltare. Deci aici nu vorbim uh, în abrevieri ciudate, ci încercăm să ne simplificăm viața. Bun, trecem acum mai departe la ITRE 38. ITRE 38 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 535 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. ITRE 39 pentru. Împotrivă. Abțineri. să respinge. O pagină mai departe. 547. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Votul este deschis la 547. Votul este închis. 14 la 11 se respinge. 549. Vreau să vă spun că eu sunt împotrivă. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 548. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. i 40. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Trecem acum la 7, 67, pe cealaltă pagină. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Ample 68. Pentru împotrivă, abțineri se respinge. 136 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 556 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 137 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Ample 69 pentru. Ah, acesta devine caduc. 70. Ample 70. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 138 pentru. Ample 72 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 558 pe cealaltă pagină. 558 pe două părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic, votul este deschis. Partea a doua la 558. Votul este închis. 17 la 9 se respinge. 560. Catarina. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul oral al meu îl găsiți în fața dumneavoastră. Pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm. Amendamentul oral 5. Votul este deschis. Amendamentul oral 5. Cred că este vina mea, cred că toată lumea este pentru. Votul este închis. Amendamentul oral 5, uh, da, grozav, mulțumesc. Trecem acum la DV15 pe cealaltă pagină. Pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Votul este deschis. DV15. Votul este închis. 12 la 12 se respinge. 561 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 564 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 563 a fost retras, I342 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 565 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 566 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 567 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 568 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 569 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 141 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Am uitat ceva? 562. Bun. Îmi cer scuze, am uitat uh, amendamentul 562, Benerab Atu. Cine este pentru 562? Împotrivă? Abțineri. Se respinge. Ample 74. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 573. Nu. Ba da, 573, de fapt aici sunt mai multe amendamente identice, toate care se regăsesc la articolul 573, 143, 574, 344, Ample 75. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 575 pentru și Ample 76 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem acum la 165. Nu, la 145 se corectează președinta. Și 576 și 346 sunt identice. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 570. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 572. Pentru. Milan. Votul este deschis. Verificăm la 570. Votul este închis. 24 la 3 se respinge. Milan de ce ai vrut să vezi cu ochii tăi o asemenea înfrângere? Știu eu despre ce e vorba, nu a fost rău intenționată. 572. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 577. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. și 146 se adoptă, 500, și 578, Benarab Atu. Toate sunt identice. Compromisul 9, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10. E mult mai departe. La mine sunt 3-4 pagini. Compromisul 10. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Ajungem la compromisul 11. Iarăși două pagini mai departe. Cel puțin două. Compromisul 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Ample 83. Cel puțin două pagini mai departe. Ample 83. A găsit toată lumea? Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 653. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 178. 645, 659, identice. Pentru. Devin toate ca duce pentru că a fost adoptat 653 al Catarinei Neveda Alova. Deci, trecem la 656. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Acesta era identic cu 660. Așadar, trecem acum la 647 venerava tu. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Dacă sărim mai departe, celelalte devin caduce. 648 acum. A, nu. Se colectează președinta. Deci. 180. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 648. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 181. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Următorul a fost retras. S-a retras. 655 pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm la 655 vot electronic. Votul este închis. 16 la 10 se respinge. 183 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 650 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 182 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 661. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 184 și 652 identice pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la 674. Două patini mai departe. 674 Liam Aylward. L-ați găsit? Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 675. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 681. A fost retras. Bun. Amendamentul oral? Nu. Bun. Compromisul 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 695. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 698 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 698 Emma McClarkin pentru. Împotrivă. Abțineri. Ah, nu. Votul este închis, se corectează președinta. Se respinge. 697 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 701 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 702. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Patru pagini mai departe, Ample 86. Ați găsit Ample 86. Sunt mai multe pagini mai departe. Ample 86. A găsit toată lumea? Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 202. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 17. Deve. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 200 204 Compromisul 15, de fapt. Das, das Așa, ok. Compromis, compromis 15. Dafür? Amendamentul de compromis 15. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Empl 87 pentru, împotriva abțineri, respins. Ample 90 5, pentru, împotriva abțineri, respins. 91 pentru, împotriva abțineri, respins. Amendament oral l-ați primit al doamnei Catarina Nevedalova. 764 pentru nu-l aveți? Am aici un amendament oral. A, a fost retras. Bine. 764 este retras. 765 atunci pentru, împotrivă, abțineri, respins. 766 pentru împotriva abțineri. Respins 205 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 767 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 768 și buget 13 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. 206 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 770 pentru, împotrivă abțineri. Verificăm la 770. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. DV18 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 771, 72, 73 pentru, împotrivă, abțineri respinse. Amendamentul de compromis 16 este un pic mai departe. Cine este pentru 16, pentru împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 782. Două pagini mai apoi. 782 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. i 356 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 783 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 784 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a respins cu 16 voturi împotrivă. La punctul următor sunt Petru, pentru 785 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 787 pentru împotriva abțineri. Verificăm la 787. S-a închis votul. 14 la 13 se adoptă. Empl 93 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Buget 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 797 pentru, împotrivă, abțineri, respins. I357 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. DV 19 pentru împotriva abțineri respins. ITRE 58 pentru împotriva abțineri se respinge. Buget 15 pentru împotriva abțineri respins. DV20 pentru împotriva abțineri se adoptă, 207 pentru împotriva abțineri se adoptă, 208 pentru împotriva abțineri se adoptă. 798 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a deschis votul pe 798. S-a închis votul. Se adoptă cu 18 la 12. Amendamentul de compromis 17 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Trecem la 101. Empl 101 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 217 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. I360 pentru, împotriva, abțineri, respins. 807 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 808 pentru, împotrivă, abțineri, respins. I3 61 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 809 pentru, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins 810. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 219. Pentru, împotriva, abțineri, respins. Pentru, împotriva, abțineri, respins. Pentru, împotriva, abțineri, respins. 814. Pentru, împotriva, abțineri, respins. 220. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 815 pentru, împotriva abțineri, respins. Compromisul 18 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Pagina următoare, 222 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Ok, tu tu tu. Ok. So, 819. 819 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 820 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 223 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 821 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a deschis votul. Closed. S-a închis votul. 16 la 14, respins. Emplu 105 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 224 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. I3 63 pentru, împotriva, abțineri, respins. 225 pentru, împotriva, abțineri, verificăm. S-a deschis votul. Vote is closed. 21 zu 9, komisch. 21 la 9 se adoptă. Buget 16 pentru, împotriva abțineri, <laughs> respins. 226 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 227 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 823 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 824 pentru împotrivă abțineri respins. 825 pentru împotrivă abțineri respins. 826 retras. A fost o greșeală de dinainte. Aveți amendamentul oral? Puteți să-i dați citire? Doriți? Nu? Are cineva amendamentul oral al Catarinei Nevedalova? Pot să-l citesc eu. Ascultați, vă rog. Alocările financiare pentru program vor acoperi granturi administrative specifice uh, pentru organizațiile active în formarea tinerilor și uh, vrea, deci se vrea eliminarea sportului, pentru că sportul nu are de a face cu educația și cu formarea. Nu pentru că am fi împotriva sportului, Santiago, da, deci s-a înțeles, ci pentru că nu este aici capitolul aferent. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Empl 108 pentru împotrivă abțineri, se adoptă, Empl 109 pentru împotrivă abțineri se adoptă, 827 și 828 pentru împotrivă 829 pentru împotriva abțineri se adoptă 830 pentru împotriva abțineri verificăm se deschide amen, votul pe 830 pe, se a închis votul respins la egalitate I365 <laughs> pentru, pentru împotriva abțineri respins, I366 pentru împotriva abțineri se adoptă. 831 pentru împotriva abțineri respins. 832 pentru împotriva abțineri se adoptă. I367 pentru împotriva abțineri se adoptă. 228 pentru împotriva abțineri se adoptă. I368 pentru împotriva abțineri respins. 833 pentru împotriva abțineri respins. Amendamentul oral nou al raportorului pentru împotriva abțineri se adoptă. 230 pentru împotriva abțineri se adoptă. 231 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 232 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 233 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. patru, 35 și 36 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 837 pentru, Împotriva? Abțineri? Va trebui să verificăm la 837. S-a deschis votul. 837. 837. S-a închis votul. Respins cu 17 la 10. 841 pentru împotriva abțineri se adoptă. 234. Nu, îmi cer scuze, spune președinta, ITRE 1 pe pagina următoare. ITRE 1 Did you visit when we voted 234. Am votat deja 234, am votat pentru. Între nu ar trebui să ajungem la între 1 pentru că avem un alt amendament între care va deveni amendamentul oral 2 pe pagina următoare. Pot să îi dau citire. Însă, înainte, trebuie să votăm amendamentul 241 al domnului Kastler. Cine este pentru 241? Împotrivă? Abțineri? Respins. Acum vine amendamentul meu oral. Amintiți-vă că la considerent ideea mea anterioară era să păstrăm învățarea de-a lungul vieții după care am spus că vom schimba acest lucru. Însă, în considerent, a rămas această idee a educației de-a lungul vieții. Domnul Cavada a vrut să menționăm Erasmus, însă i-am spus că dacă menționăm Erasmus, menționăm și celelalte uh, programe. Am schimbat astfel considerentul. Aveți amendamentul oral? Da, îl aveți Deci, uh, votăm acum acest amendament oral. Cine este pentru? Who is in favor of the oral amendment? Cine este pentru amendamentul oral numărul 2 al doamnei PAC? Împotrivă? Cine este împotrivă? Cine se abține? Doamna Vergia, nu aveți amendamentul? Ce număr de amendament votăm? Aici traducerea îmi spune amendament oral numărul 2. Amendamentul oral 2. Deci nu este al dumneavoastră, este. Deci la, este pentru considerentul 3. Amendamentul 241 l-am respins, după care vine amendamentul oral 2 la amendamentul 2. Uh, on your amendment two, you did the oral amendment. It's correct here, you see two. Yeah. Amendment two. You have it now? Okay, fine. So, we gehen jetzt zu 240. deci, 240 al doamnei Nevedelova pentru împotrivă abțineri se adoptă. ITRE 2 pentru împotrivă abțineri se este respins. Uh, cade și celălalt amendament. 242 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 243 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 244 pentru, împotrivă, abțineri caduc. Uh, se respins. 245 pentru, împotriva abțineri respins. M 1 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 247 pentru împotriva abțineri se adoptă. 246 pentru împotriva abțineri se adoptă. Buget 3 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. DV1 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. ITRE 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. EMPL 2 pentru, împotrivă, abțineri, Uh, devine caduc. Ample 3 pentru împotriva abțineri, respins, 248 pentru împotriva abțineri se adoptă, la fel 249, DV2, cade, 251 pentru împotrivă abțineri se adoptă, 250 pentru împotrivă abțineri respins, 252 pentru împotrivă, 252 pentru împotrivă abțineri se adoptă, 253 pentru împotrivă abțineri se adoptă, 264 pentru împotrivă abțineri. Trebuie să verificăm electronic, deschidem votul la 264, închidem votul Respins 265 pentru, împotrivă, abțineri. Respins 271 pentru, împotrivă, abțineri. Respins 272 pentru, împotrivă, abțineri. Respins 266 pentru, împotrivă, abțineri. Respins 270 pentru, împotrivă, abțineri. Respins 267 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 3. Raportor pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm amendamentul raportorului. Deschidem votul, închidem votul. 16 la 11 se adoptă. Trecem la trecem la 273 pentru împotrivă, abțineri. Verificăm la 273. Deschidem votul. Închidem votul. 14 la 13 se adoptă, 274 pentru împotrivă abțineri se adoptă, Ample 5 pentru împotrivă abțineri se adoptă, I3 5 pentru împotrivă abțineri respins. 276 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă 275 pentru, împotriva, abțineri, respins, 277 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă I36 pentru, împotriva, abțineri, respins, 278 pentru, împotriva, Verific, ce verificăm? I36, I36 s-a respins, nu e nevoie să verificăm, spune președinta 278. Mergem prea repede, spune cineva, haideți să încetinim atunci puțin, bine, doamne Vergea, așa facem. Eram la I36, a fost respins. I36, încă o dată, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 278 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 279 pentru, împotrivă, abțineri, respins. E, e prea greu pentru mine, spune președinta. Ample 6 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 280 pentru împotrivă, abțineri, respins. Ample 7 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 4 al raportorului pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 280 1 și Ample 8 pentru împotrivă, abțineri se adoptă, DV3 pentru împotrivă, abțineri respins, 2 pentru împotrivă, abțineri se adoptă, Ample 9 se cere verificare la 282 Domnul Locăgar nu se uita în sală, sorg. Bun, deschidem votul, închidem. Treisprezece la 12, mai strâns decât am avut impresia, dar oricum se adoptă M9 pentru motive abțineri, cade 283 pentru potriva abțineri se adoptă Mandatul al 13 al raportorului pentru împotriva abțineri se adoptă. Mergem mai departe la I37. I37 pentru împotriva abțineri respins. I38 pentru împotriva abțineri se adoptă. 287 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 287. Șaisprezece împotrivă, respins, 288 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 293 pentru, împotriva abțineri, respins. 289 pentru, împotriva abțineri. Verificăm. Deschidem votul. La 289. 14 la 13 se adoptă. 290 pentru împotrivă, abțineri, respins. 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. ITRE 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 292 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. ITRE 10 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 294 pentru împotrivă, abțineri, verificăm la 294, votul e deschis, votul este închis, 15 împotrivă, respins, 295 pentru împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, ceea ce înseamnă că trecem la buget 4 pentru, împotrivă, abțineri respins. ITRE 11 pentru, împotrivă, abțineri respins. 299 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Buget 5 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 300 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. DV5 pentru, împotrivă, abțineri, respins. DV6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 303 pentru împotriva abțineri respins. 302 pentru împotriva abțineri respins. 11 pentru împotriva abțineri se adoptă. 304 pentru împotriva abțineri respins. MP13 pentru împotriva abțineri respins. 305 pentru împotriva abțineri se adoptă. 306 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 307 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Buget 6 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Buget 7 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Buget 8 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Dintre 12 pentru împotrivă, abțineri, respins. 308 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 309 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm, vă rog. Deschidem votul. Închidem votul. Respins 30 pentru împotriva abțineri. Respins 12 pentru împotriva abțineri se adoptă. Votul final. Votul final. Deschidem votul. Închidem votul. 23 pentru, 1 împotrivă, 3 abțineri cred că merită aplauze. Mergem, mergem mai departe, încă n-am terminat. Rezolvăm proiectul de rezoluție legislativă. Buget 1. Nur damit Sie es wissen, ich bin gegen die beiden Budgetänderungen, Budget und Budget äh, Trebuie să vă spun că eu sunt împotriva acestor amendamente 1 și 2 la buget. Cine este pentru buget 1? Pentru împotriva? Votăm la buget 1. Pentru împotriva Aliniat 1, buget 1, da? Pentru, împotriva. Nu-mi dau seama dacă sunteți pentru sau împotriva. Vedeți spre sfârșitul listei. Vezi că mai sunt niște amendamente care nu țin de text, dar trebuie să le votăm, pentru că vin de la Comisia Bugete. Deci, amendamentul buget 1. Pentru, împotrivă, verificăm, deschidem votul electronic, închidem votul. 13 la 13, respins. 2, amendamentul 2, bugete, pentru, împotrivă, verificăm și aici, deschidem votul, Închidem votul. 13 la 13. Respins și acesta. Cineva dorește să intervină din sală în apel la respectarea regulamentului. Rog să consemneze în procesul verbal că doamna președintă a cerut votul de patru ori la buget 1. În trei rânduri a fost clar că participanții sprijină și apoi a fost respins doar cu 13 la 13 la al patrulea vot, la verificarea electronică. Cred că e o manipulare oribilă. Nu puteți vota de patru ori pe același element. Nu e nicio manipulare. Am cerut un vot electronic pentru că nu mi-era foarte clar care este rezultatul, pentru că majoritatea colegilor nu știau ce se votează. Pare rău că vedeți lucrurile în această lumină dar eu cred că am dreptate, domnule A Fost destul de multă confuzie, nu era clar ce se vota, la care pagină și de aceea ne-am cerut în mod explicit să se refacă acest vot, că nu era clar ce se întâmplă. Așa că vă mulțumesc foarte mult, doamnă președintă, că ați repetat votul. Încă două voturi pe aceeași pagină, partea de jos. Votul final pe proiectul de rezoluție legislativă. Cine este pentru? Votăm electronic. Vot final pentru proiectul de rezoluție legislativă. Închidem votul. 21 pentru, 1 împotrivă, 3 abțineri. Vot final pe proiectul de raport legislativ integral Deschidem votul. Închidem. Douăzeci unu pentru, un împotrivă, trei abțineri. Lucrurile sunt clare. Vă mulțumesc pentru efortul depus. Mulțumim și comisiei. La începutul discuțiilor pe marginea acestor program am avut un schimb destul de vehement de, de replici. Au fost uh, idei și probleme greu de rezolvat, dar trebuie să mulțumim domnul Carel și colegilor. Cred că și ceilalți colegi sunt de acord că trebuie să mulțumim comisiei. Vă mulțumim, stimați colegi. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Domnul Tacla a venit din Finlanda. Domnule Hanu Tacula, câteva cuvinte pe marginea textului dumneavoastră. Mulțumesc! Doris, îmi cer scuze că n-am susit decât astăzi la ședință. Pare că Parlamentul era oarecum sub asediu din partea unor forțe ostile. Doris, îți mulțumim foarte mult pentru ce ai făcut pe dosarul Erasmus pentru toți, dosar important și te felicităm. Nu vreau să tărgănesc prea mult votul, aș avea însă o serie de comentarii. Aș dori să le mulțumesc colegilor care m-au ajutat Raportul uh, va fi destul de problematic chiar și pe viitor, dar sper că lucrurile vor merge în direcția cea bună la Comisie și la Consiliu. Va trebui să continuăm să discutăm cu aceste instituții ca să dăm formă finală programului. Ceea ce privește raportul, am ajuns la o serie de compromisuri. Din nefericire, nu toate grupurile și-au dat acordul, însă asta e politica ce să-i faci. A existat o serie de chestiuni mai delicate. Am primit un amendament oral în franceză în această dimineață. Nu știu limba franceză, dar încă o dată asta e parte din dezbaterea politică. Le mulțumesc colegilor care au reușit să elaboreze aceste compromisuri, le mulțumesc celor care și-au retras unele amendamente, mulțumesc secretariatului pentru ajutorul acordat. Știu că ați muncit din greu. De asemenea, aș dori să, mul- să mulțumesc lui Martin și celorlalți membri ai secretariatului. Să nu uităm echipa ALDE și întreaga comisie parlamentară. Vă mulțumesc, haideți să trecem la vot. Înainte să votăm, vreau să vă mai spun două lucruri. Vreau să vă reamintesc că cu acest raport avem o mare problemă și anume că nu se va desfășura în cadrul codeciziei, ci că noi, Parlamentul European, suntem doar solicitați să fim de acord cu ceea ce s-au gândit Comisia și Consiliul. Noi considerăm că un asemenea program ar trebui să fie gestionat altfel. Serviciul nostru juridic a spus că ar fi posibil acest lucru. Din păcate nu am putut clarifica situația până acum, dar tratăm raportul ca și cum ar fi procedura de codecizie și vom încerca prin amendamentele noastre împreună cu Comisia și Consiliul într-un trialog să îmbunătățim acest program. În plus, doresc să vă atrag atenția și Hano menționase acest lucru, uh, dar din păcate nu înțelege franceză, așadar subliniez încă o dată. Colegii Marek Vergia și Vischi, în numele GUE, au uh, înaintat un raport uh, minoritar. Nu vor fi de acord cu raportul, ci ei vor înainta un document propriu ca anexă la raport. spre deosebire de fostul document uh, minoritar, GUE a participat însă la uh, munca la acest program, așadar sunt recunoscătoare că am putut să acționăm în acest fel. Am înțelegere pentru acest lucru, chiar dacă nu uh, împărtășesc textul. Doream însă să vă aduc la cunoștință acest lucru, că GUE are o problemă în acest sens și, bun, dacă nu puteți să citiți, atunci vă pot spune, pe scurt, despre ce este vorba, să spun acest lucru. Este vorba despre faptul că poate doamna Vergia dorește să se exprime acest lucru. Doamna Vergia, doriți să spuneți dumneavoastră pe scurt despre ce este vorba? Just pour expliquer notre position. Pentru a explica poziția noastră. Le program qui est posé, c'est... În primul rând, să ne gândim la ceea ce numim în franceză memoria istorică. Ceea ce ne privește, nu credem că politicienii trebuie să rescrie istoria. Atunci când politicienii încer, încearcă să facă acest recurs la memorie, nu trebuie să impună reguli. Noi ne opunem oricărei forme de totalitarism, oricare ar fi aceasta. După cum știți, în grupul meu există și comuniști și foști comuniști, dar nu numai în grupul meu sunt foști comuniști. Noi nu dorim o rescriere a istoriei est-vest. Recursul la memorie trebuie să vizeze toate formele de totalitarism care au existat pe continentul nostru Asta înseamnă că nu trebuie să uităm în acest recurs la memorie istoria colonială. Raportorul a refuzat acest lucru și eu am prezentat amendamentul în cauză. De aceea am participat la compromisul numele grupului meu. Rămânem la poziția comisiei din versiunea inițială. Acolo se vorbea de regime totalitare și nu se pune pe același plan stalinismul, fascismul, adăugând regimurile totalitare comuniste doar. Regim, regimuri totalitare au fost și în vest și în est. Comuniști și democrați au plătit cu viața lupta împotriva fascismului și nazismului în vest. Unul dintre cele două amendamente propuse intenționează să pună Holocaustul pe același plan cu stalinismul și regimurile totalitare zise comuniste. Nu este acceptabil acest lucru din punct de vedere istoric. Nu se poate pune de, semn de egalitate între nazism, care a fost un particularism istoric și care a generat Holocaustul, și în amintirea tuturor evreilor trebuie să respectăm această memorie Holocaustului. Nu putem pune semn de egalitate aici. Bun, deci nu vom discuta acum aici despre acest lucru. Sigur că acest subiect merită o discuție, însă vom face acest lucru la o altă reuniune. Acum nu vom mai discuta despre acest lucru. Doamna Vergia ne-a explicat de ce uh, vor să înainteze acest vot minoritar în numele grupului politic pe care îl reprezintă și lucrurile s-au fost menționate astfel în statut. Acum trecem la vot. AFCO 1 Rapo și uh, amendamentele raportorului identice. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Titlul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 17. Pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. AFCO 10. 1, 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 156. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 159 este identic și AFCO 10 la fel. 165 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm, votul este deschis. Votul este închis. 12 la 10 se respinge. 160 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 21. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Același lucru este valabil pentru 164 și AFCO 11. Live 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 166. Pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. 167 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 168 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 170 pentru? Împotrivă? Abțineri? Budget 6. Budget 6. Buget 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Libe 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 24 și 172. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Libe 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. Șaptesprezece la zece. Se adoptă. Alde aveți o persoană care votează în plus. Deci, ALDE, un vot în plus. Domnul Vatimo. Ok. Îmi cer scuze. Eu uh, puteți... V-ați schimbat locul și nu am putut să uh, știm, pentru că și colegul nostru a votat. Bun. 26. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 27. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 12. Pe cealaltă pagină. AFCO 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm. Votul este deschis. AFCO 12. Votul este închis. 18 la 6 se adoptă. 174 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 28 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 175 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 176 pentru, împotrivă, abțineri, încă o dată. Vot electronic, votul este deschis. 176 pentru, votul este deschis, votul este închis. 22 pentru, 3 împotrivă, se adoptă. AFCO 13 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 177 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. 15 la 11. Se respinge. 29 pentru. Împotrivă abțineri, se res- adoptă. 30. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14. Pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. Ar fi bine să ridicați mâinile. 20 pentru, 6 împotrivă, se adoptă. 178 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 179 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 180 a fost retras, libe 15 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 181 și, și 31 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Votul este deschis. 181 și 31, votul este închis. 17 pentru, 7 împotrivă, se adoptă. Amendamentul oral 1 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm, votul este deschis. Votul este închis. 19 la 6. Ar fi foarte bine să ridicați mâna atunci când zic pentru și împotrivă. Restul au fost retrase pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 197 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Libe 21 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 207 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 208 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 209 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 34 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 35 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Hafco 15. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 37 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 38 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 211 pentru. Nu, acesta devine caduc. Compromisul 11 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Compromisul 11. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 189 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. Nu funcționează. 18 la 3. Se respinge. Libe 18. Pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 194 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 195 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 196 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 198 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 199 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. AFCO 19 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 200 pentru, Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. 16 la 8 se adoptă. unu pentru, împotrivă, abțineri. 210 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 206 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Libe 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 212 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 213 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm, votul este deschis. Votul este închis. 13 pentru, 12 împotrivă, se adoptă. 214 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 44. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 220. Pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, votul este deschis. Votul este închis. Merci bien. No. So, 13 zu 11 ab. 13 împotrivă, 11 pentru, se respinge. 221 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Libe 24 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Libe 25 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Libe 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 45 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 222. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. 16 pentru, 7 împotrivă, se adoptă. Bugete 8 pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă. Raportor 223 pentru, împotrivă abțineri, <laughs> se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă și cu acestea și următoarele sunt adoptate. Bugete 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 226 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 227 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 47 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 228 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 48 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Următoarele nu trebuie votate. 50 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 233 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 238 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 241. Ă, doriți să verificăm? Ce doriți să verificăm? 238. Verificăm 238. Votul este deschis. Vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă cu 16 la 9. 241 pentru, împotriva abțineri, respins. 52 pentru, împotriva abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. 52. We are now. 52 14 pentru, 10 împotrivă se adopte. Amendamentul oral 2. Compromisul 14 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 27 AFCO pentru, împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 15 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Libe 30 pentru, Ach so, entschuldige, wir haben nach AFCO 27 haben wir AFCO 27 am schimbat între ele. 55 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Acum libe 30 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 57 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Libe 31. Libe 31 pentru, împotrivă, abținere se adoptă. 58, două părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. S-a deschis votul pentru a doua parte de la amendamentul 58. S-a închis votul. 12 voturi pentru, se adoptă 255 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 256 pentru, împotriva, abțineri. Vom verifica. S-a deschis votul. 256. S-a închis votul. 30 13 voturi împotrivă, respins. 60 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm votul, amendamentul 60. S-a deschis votul, s-a închis votul, 14 voturi pentru, se adoptă. AFCO 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Libe 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 61 pentru împotriva abțineri se adoptă. AFCO 30 pentru... Nu, este caduc, se pare. Das hier? Also, ah, wir kommen zu Marie Christine. 258 dafür. Ajungem la 258 pentru, împotriva abțineri, respins. AFCO 31 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 62 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Libe 33, nu? 259, care este și el caduc, de fapt. Libe 34 atunci, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul oral 5 pentru împotriva abțineri se adoptă. 63 pentru împotriva abțineri se adoptă. 64 pentru împotriva abțineri se adoptă. AFCO 32 pentru împotriva abțineri se adoptă. 65 pentru împotriva abțineri se adoptă. AFCO 33 pentru împotriva abțineri se adoptă. 67 pentru împotriva abțineri se adoptă. 35 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm. S-a deschis votul pe libe 36. S-a închis votul. 17 se adoptă. 66, 261 și 262 pentru împotriva abține se adoptă, 68 pentru se adoptă. Următoarele nu se supun votului. 70 pentru împotriva abțineri se adoptă. bis 71 până la 77. Le putem vota în bloc pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. AFCO și 78 nu se votează, 79 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Avem un calup acum de la 80 până la 95. Le luăm în bloc sau nu? Ce doriți să facem? comentarii fără microfon. 85 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Care era celălalt? 90 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 92 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Acum, pentru restul amendamentelor, votăm în bloc. Cine este pentru? Împotriva, abțineri se adoptă. Libe 38. Pentru, împotriva, abțineri. Respins. Libe 39. Pentru, împotriva, abțineri. Respins. 96 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 97 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. S-a deschis votul pe 97. S-a închis votul. Egalitate respins. 98 și AFCO 2 pentru, împotrivă, abțineri, respinse. 99 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a deschis votul electronic pe amendamentul 99. S-a închis votul. 14 pentru la 9. Se adoptă. Compromisul 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 106 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Libe 1 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic. Libe 1. S-a închis votul. 15 voturi împotrivă, respins. Compromisul 2. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 107 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 110 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 111 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 112 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. adoptă. 113 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. AFCO 4 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 114 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Următoarele sunt identice pentru, împotriva abțineri se adoptă. Am votat 6, 116, 115. Libe 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. AFCO 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru împotriva abțineri se adoptă. 117 pentru împotriva abțineri respins. 125 pentru împotriva abțineri respins. 8 pentru împotriva abțineri. Verificăm. S-a deschis votul electronic pe amendamentul 8. The vote is closed. S-a închis votul se adoptă cu 15 voturi pentru, 9 pentru, împotrivă, se adoptă. 126 pentru, 127 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 128 pentru, împotrivă, abțineri, respins. AFCO 6 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 129 pentru, împotriva abțineri, respins. 10 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 130 pentru, împotriva abțineri. Verificăm 130. S-a deschis votul. S-a închis votul. AFCO 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. AFCO 8 pentru, împotrivă, abțineri respins. 131 pentru, împotrivă, abțineri respins. AFCO 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 132 pentru, împotrivă, nu, se pare că este caduc. Libe 5 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm libe 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Pe libe 5 se adopte cu 16 voturi pentru. Buget 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 134 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 135 pentru, nu, este caduc. Am adoptat 214 în care caz 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă, buget 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă. pentru abțineri se adoptă 138 pentru împotriva abțineri. Verificăm 138. S-a deschis votul. S-a închis votul. respins la egalitate. 139 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 144 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votul final. S-a deschis votul. S-a închis votul. 17 la 5 se adoptă cu o abținere. Aceeași procedură, votul pe proiectul de rezoluție legislativă. Amendamentul buget 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Buget 2 pentru, împotrivă, ab- abțineri se adoptă. Ajungem la votul final pe proiectul de rezoluție legislativă. S-a deschis votul. S-a închis votul. 17 la 4, cu 3 abțineri, se adoptă. Vă mulțumim foarte mult. Mulțumesc foarte mult, Hanu. Vă mulțumesc tuturor pentru că am ajuns la aceste compromisuri și că uh, am ajuns la un rezultat bun. Hanu, doresc să faci niște observații? Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor colegilor Îmi pare rău că dar am înțeles greșit, am înțeles acum că orice se poate înțelege greșit, se va înțelege greșit la un moment dat. Ideea acestui program este de a crea o dimensiune europeană disponibilă tuturor. Așadar, mă bucur că celelalte grupuri au fost de acord cu abordarea noastră. Mulțumesc tuturor celor, celor care ne-au ajutat și uh, continuăm în continuare. Uh, președinte, sper că Comisia va lua notă de votul nostru că uh, Consiliul și Comisia vor ține cont de această uh, inițiativă a Parlamentului. Să trecem acum la punctul 9 de pe ordinea de zi. Cine dorește să poarte conversații în particular, uh, este rugat să părăsească sala. Uh, Verzi, vă rog, la același lucru și pentru GUE. Ok. Now we come to, we come to punct 9 der Tagesordnung. Ajungem la punctul 9 al ordinii de zi este vorba de capitalele europene ale culturii pentru anii 2020-2033. Începem discuția pe acest document astăzi. După cum știți, aceste capitale culturale europene sunt măsuri și sunt inițiative extrem de importante în politic, politica noastră culturală. Este vorba de orașe care vor deveni foarte importante în cultura europeană, așadar, așadar este foarte important să abordăm lucrurile cu seriozitate. Este vorba azi, aici de anii după 2019. Vom primi candidaturi și vor exista pe, pe fiecare an câte unul sau două orașe care vor fi capitale ale culturii. Domnul raportor Marcos Curia a început uh, deja să lucreze pe acest uh, punct, așadar îi dăm cuvântul. Vă rog, rog colegii de la ALDE să uh, păstreze liniștea sau să părăsească sala. Marco. Președinte, e anche grazie per aver... Eh, mulțumesc, doamnă președintă. Vă mulțumesc că îmi dați posibilitatea să vorbesc acum, pentru că va trebui să merg la un alt vot. Vedeți, sunt raportor din umbră la LIBE. Comunicarea Comisiei pe această temă este un document extrem de solid. Această comunicare practic reprezintă baza discuțiilor noastre. M-am întâlnit cu reprezentanții Comisiei, care le sunt deosebit de recunoscător. Am demarat chiar un dialog cu Comisia. În ceea ce privește acest punct, în primul rând, trebuie să facem munca preliminară și să vedem ce s-a făcut până acum. Până acum, cu foarte, foarte puține excepții, orașele care au devenit capitale culturale europene au primit un flux sporit de vizitatori și de turiști. Însă, după ce orașele nu mai sunt capitale europene, numărul de turiști scade dramatic. Această situație trebuie să fie avută în vedere de noi. Asta pentru că dorim să putem sprijini mai bine orașele pe o durată mai lungă. Știți că orașele olimpice continuă să tragă turiști chiar până la șapte ani după evenimentul propriu-zis să lucrurile nu stau așa în cazul capitalelor europene, ale culturii. Aceste capitale culturale nu sunt totdeauna o investiție care se justifice economic pe termen mai lung. Sunt orașe care au pierdut bani o treime dintre orașe și-au recuperat cheltuielile și o altă treime au reușit să-și dezvolte puțin infrastructura și vizibilitatea. Doar o treime au avut de câștigat în termeni economici, prin urmare. Dar când s-au obținut beneficii? E bine, atunci când uh, s-a permis și participarea societății civile, organizații de voluntari, organizații civice, toate acestea au fost implicate într-un mod profitabil și fructuos. Cam asta ar fi situația de până acum, în termeni generali. Însă ar fi două aspecte esențiale aici. În primul rând, calendarul. În prezent discutăm o propunere care merge până în 2033. nu-mi închipui că activitatea noastră de acum și de anul viitor ne va da posibilitatea să facem un plan pe 20 de ani. Știm că toate programele europene tind să aibă durată cam de șapte ani. Cum o să ducem acest program al capitalelor culturale până în 2033? E o țintă deosebit de ambițioasă. eventual să facem o reanaliză la jumătatea termenului. Probabil Comisia va veni cu o nouă comunicare către Parlament spunându-ne la momentul respectiv cum s-au desfășurat lucrurile până atunci. Deocamdată n-am avut garanții financiare, ni s-au prezentat garanții financiare și nu avem nimic care să țină de acum până în 2033 în acest sens. E vorba de o primă de 1,5 milioane de euro care se dă acestei capitale culturale europene, dar în absența unui cadru financiar multianual, lucrurile care deja sunt spinoase o să fie și mai greu de realizat, mai ales dacă ne gândim la câți ani mai sunt până în 2033. Aș vrea să aflu ce au colegii de spus în acest sens, să vedem dacă această problemă e doar în mintea mea sau dacă sunteți și dumneavoastră de acord că, într-adevăr, este o chestiune problematică. Ce aș putea adăuga la această comunicare oferită nouă de comisie? Am dorit să avem o participare sporită din partea societății civile. Aceasta e o cerință preliminară esențială pentru succesul inițiativei Capitală Culturală Europeană. Importantă e și dimensiunea europeană. Comisia a spus acest lucru, dar această dimensiune europeană ar trebui să fie folosită, evident, ca un fel de etalon. Orașul desemnat trebuie să fie un oraș care, într-adevăr, îndeplinește anumite cerințe de mediu, de durabilitate, un model de utilizare a fondurilor europene, un model în materie de colectare și reciclare a deșeurilor. În esență să reflecte tot ceea ce ne dorim noi de la propriile orașe. Capitala culturală să fie într-adevăr un oraș model. De asemenea, tot în ceea ce privește dimensiunea europeană, ar trebui să avem în vedere orașe care au stabilit relații cu alte orașe europene. Orașul desemnat trebuie să poată demonstra că are o rețea de contacte europene, contacte cu alte orașe din Europa. Asta înseamnă că o serie de demersuri necesare să fi fost deja inițiate de comunitatea respectivă. Orașul respectiv are deja programe în desfășurare, dar probabil uneori nu au capacitatea de a primi mai mulți turiști și vizitatori. Ar putea să fie, de exemplu, o lipsă de infrastructură turistică acolo și prin urmare se înregistrează o diferență între rezidenți și vizitatori temporari. Prin urmare, acest aspect trebuie să fie gestionat, capacitatea de a găzdui vizitatorii. De asemenea, orașul trebuie să demonstreze durabilitate în timp. Vedeți că orașele nu au de câștigat decât la un an după ce, sunt, după ce funcționează ca orașe europene ale sportului. Deci e nevoie să se demonstreze mai multă guvernanță politică. Toți politicienii de acolo trebuie să fie de acord asupra candidaturii. Cel mai adesea primăria prezintă acest dosar de candidatură. Însă uneori situația politică se schimbă, opoziția preia municipalitatea orașului respectiv. Prin urmare, e nevoie ca toate forțele politice reprezentate în oraș trebuie să sprijine acest demers de la bun început. De asemenea, ar fi o idee foarte bună să avem în vedere și următorul aspect. Finanțarea este oarecum limitată. E vorba de un milion și jumătate de euro să vedem cum merg lucrurile mai departe. Prin urmare, orașul, care este desemnat capitală culturală, va trebui să poată să aibă un acces deplin la fondurile structurale oferite de Uniunea Europeană pentru zona în care se află, pentru regiunea sa. Dacă orașul solicită fonduri structurale, ar trebui să beneficieze de prioritate în ceea ce privește accesul la aceste fonduri structurale. În aceste capitale culturale europene ar trebui să integrăm și conceptul de cercetare științifică, pentru că și aceasta ține de cultură. Prin urmare, orașul respectiv va trebui să includă în dosarul de candidatură ceva în legătură cu modul în care au favorizat cercetarea științifică sau în beneficiul întregii Uniuni Europene. Acestea ar fi lucrurile pe care le-am semnalat eu. Sigur, lista nu e completă, suntem doar la primul schimb de opinii și aștept cu nerăbdare să aud ce au să-mi spună colegii prezenți aici. Deocamdată n-am făcut decât să subliniez acele aspecte care mi se par mie deosebit de importante. Propunerea comisiei este bună chiar și în acest stadiu inițial, dar probabil o să putem să mai acoperim crăpăturile pe aici pe acolo, pentru ca în cele din urmă să avem un document deosebit, deosebit de bun. Mulțumim. Marco Marie Terez și apoi Petra. Euh, Mulțumesc. Mi se pare un lucru bun că Comisia a decis să continue cu politica capitalelor culturale europene. Pentru, mă bucur pentru că am făcut parte din delegații care au vizitat aceste capitale. Este o dovadă tangibilă a faptului că există o valoare adăugată a acestui program. Bineînțeles că există avantaje și dezavantaje. Trebuie să uh, luăm măsuri pentru a combate problemele existente, care sunt trei. În primul rând, există o problemă de buget uh, în criza actuală. În al doilea rând, uh, ce rol are promovarea turistică și diferența între ceea ce se face uh, în orașul respectiv, în capitala respectivă a culturii. Marco a evocat o serie de direcții asupra cărora ar trebui să reflectăm. Există beneficii pe plan cultural, economic și social. Așadar, aș dori să insist asupra faptului că în Comisia de Dezvoltare Regională constatăm că pentru reconstrucția urbană uh, statutul de capitală a culturii ar putea să fie un atu. Însă pentru orașele mai mari, uh, eticheta de capitală culturală reprezintă o ocazie pentru restructurarea urbană. Pe termen lung, care uh, are un impact tangibil al, asupra infrastructurilor. Uh, al, se, atra, se atrage turismul, uh, însă există și aspectele intangibile, cum ar fi implicarea actorilor culturali locali După cum a spus Marco, dimensiunea europeană nu este întotdeauna foarte clară. Poate vedem mai mult aspectul cultural, promovarea turistică a evenimentelor în orașul respectiv. Așadar, trebuie să ne gândim la anumite criterii pentru a favoriza succesul uh, pe o mai lungă durată ce fa- poate face Europa pentru ca aceste investiții să aibă un impact pe termen lung. Dificultatea în momentul actual ține de buget. Dacă ne uităm la bugetul orașului Marsilia 2013, este un buget monstruos, 600 de milioane de euro și uh, subvenția pe care o acordăm noi, un milion, un milion jumătate de euro, mi se pare derizorie comparativ cu bugetul uh, orașului respectiv. Uh, vrem ca sumele noastre însă să aibă un efect de multiplicare. Poate că uh, putem, ar trebui să ne gândim la complementaritatea cu alte politici europene, politica de cultură și politica de dezvoltare regională cu fondurile structurale. Și uh, mai există și dilema dacă să existe o capitală sau două. Unii vor să existe o singură capitală pentru a ne concentra mai bine, se vorbește și de buget, însă bugetul câteodată reprezintă doar o picătură în mare. Mulțumesc, Petra! Mulțumesc! Mulțumesc și lui Marco pentru prezentarea sa. În primul rând, aș dori să-l scuz pe Cătălin Ivan, care nu a putut să fie prezent astăzi aici, dar este raportorul nostru din umbră și mi-a, mi-am notat niște puncte care sunt importante din perspectiva sa, pe care aș dori să vi le prezint. Foarte important este, după părerea mea, să se păstreze această listă cronologică propusă de către comisie, pentru a nu ajunge într-o procedură de selecție cu totul deschisă în ceea ce privește uh, capitalele culturale, uh, pentru că astfel am ajuns la o procedură de selecție mult prea complicată. Cătărin, de asemenea, salută criteriile nou formulate pe care le-a propus Comisia, pentru că este pentru că Astfel este clar pentru uh, statele și orașele candidate ce uh, se solicită la ele și de ce trebuie să țină cont. În felul acesta se oferă o orientare mai clară. De salutat este de asemenea, și împărtășesc într totul această părere, faptul că în chestiunea care vizează dezvoltarea orașelor, deci efectele pe termen lung pe care le atrage după sine titlul de cultură europe, uh, oraș cultural european, ar trebui să fie subliniate mai puternic. Foarte important, uh, acest lucru a fost menționat și de către Marco, chestiunea bugetului. Din punctul nostru de vedere, trebuie să acordăm atenție acestui aspect, pentru că știm cu toții cât este de dificil pentru municipalități să organizeze un astfel de an. Noi, ca Uniunea Europeană, suntem solicitați în acest sens, dar și statele membre trebuie să se implice. De asemenea, din uh, punctul meu de vedere, aș dori să mai fac două observații. Eu uh, nu consider că este acceptabil ca Comisia pe viitor să aleagă capitalele culturale și să ia această procedură de la Consiliu, respectiv uh, și de la Parlamentul European într-o oarecare măsură. De asemenea, trebuie să ținem cont de faptul că inițiativa aceasta, Capitale Europene ale Culturii, pentru a fi un succes, trebuie să țină cont și de politica în domeniul culturii al statelor membre, dar și de uh, nivelul local și regional. De aceea cred că ar fi bine dacă am păstra procedura de selecție care a existat până acum, mai ales din perspectiva faptului că politica culturală este considerat un uh, capitol subsidiar al politicii europene și ar trebui să respectăm tratatele și articolele, a, articolele tratatului și să susținem uh, și financiar statele membre pe această direcție. De asemenea, ar trebui să ne gândim în ce măsură criteriile de selecție trebuie să fie modificate. Nu știu sigur dacă ceea ce ne-a propus Comisia în acest sens este foarte util. Și un ultim punct, din experiența ultimilor ani, Comisia se referă la faptul că capitalele europene ale culturii nu se referă doar strict la un oraș, ci și la împrejurimi. Mie acest termen de împrejurimi mi se pare formulat puțin cam vag. Eu aș vorbi aici mai degrabă despre regiuni, pentru că dacă vorbim despre o capitală uh, europeană a culturii, să spunem 2010, atunci nu am vorbit despre un oraș și împrejurimile sale, ci despre o întreagă regiune. Și a fost un proiect de succes, uh, cel care a fost implementat de regiunea respectivă. Așadar, cred că ar trebui să vorbim despre uh, regiuni culturale ale Europei, pentru că tocmai în aceste zone aglomerate sau în zonele transfrontaliere, unde există orașe la frontieră, uh, Uh, acestea ar putea să colaboreze și să reprezinte regiuni culturale europene. De aceea cred că ar trebui să ținem cont de această idee europeană și să nu vorbim despre împrejurimi, care este un termen mult prea restrictiv, ci să numim cât se poate declar regiunea. Asta pornind de la experiența pe care am făcut-o în zona RUR. Acestea sunt exemple pozitive care trebuie să fie prezentate pentru a introduce criterii mai clare. Președinta, mulțumesc! Eu uh, sunt de ceva mai multă vreme aici și știu cum stau lucrurile în ceea ce privește situația capitalelor europene ale culturii. Dacă Marcus spune că doar o treime uh, ulterior uh, au evoluat în bine, uh, sigur că ideea inițială nu a fost dezvoltarea orașului inițial, ci uh, incluziunea socială. Aceasta a fost ideea de bază. S-a dorit să se prezinte cei trei tenori, să se organizeze manifestări uh, importante și evenimente, să se uh, construiască teatre. Um, au existat datorii foarte mari și nu acesta era sensul de bază. Așadar, am avut nevoie de mult timp și Parlamentul European s-a implicat în mod pozitiv aici în anii 90 noi, într-adevăr, am uh, contribuit pe această direcție, astfel încât să obținem o nouă orientare către durabilitate, incluziune socială, societate civilă, toate aceste aspecte care au fost numite de către dumneavoastră. Sigur că ne confruntăm și cu o problemă. Noi oferim doar 1,5 milioane, um, ceea ce este doar o picătură într-un pahar cu apă. Însă, o aceasta nu este o organizare a Uniunii Europene, ci este o dorință esențială a orașului respectiv, oraș care reprezintă întreaga națiune. Deci națiunea trebuie să fie și ea interesată, astfel încât această acțiune, această inițiativă să devină un succes. În acest sens, cred că nu putem aloca mult prea mulți bani către această direcție. Și încă un lucru. Marcus uh, a spus da, până în 2033. Este cam același lucru despre care am vorbit și în 2000. Suntem 27 de state membre în acest moment. Anul vom fi poate 28. Și dacă este să ne gândim la 28 de ani, deci dacă fiecare țară, uh, fiecare va veni rândul, atunci chiar trebuie să mergem mai departe de 2033. Și îmi amintesc atunci când s-a luat decizia finală ultima dată, să nu se mai uh, lucreze întâmplător, ci să se stabilească un interval de timp de 15 ani atunci, guvernele noastre, și mi-amintesc foarte bine, iar Parlamentul a fost nervos, parlamentele noastre nu s-au gândit că dacă stabilesc această perioadă de 15 ani, atunci cele 10 uh, țări noi care au aderat nu vor fi uh, luate în considerare. De aceea, după aderarea noilor state membre, am stabilit să existe două capitale europene ale culturii, una din est și una din vest. Eu sunt de părere că ar trebui să ne gândim dacă să continuăm cu acest model dual sau să oferim alte posibilități. De ce să nu ne gândim la trei astfel de orașe? Pentru că poate există și posibilitatea uh, orașelor uh, și a perspectivei transfrontaliere. Dacă privim o regiune care cuprinde orașe din trei țări, să spunem, atunci am putea deservi, în ghilimele, trei țări într-un singur an. Așadar, există multe posibilități la care ne putem gândi, astfel încât fiecare țară să se bucure mai rapid de organizarea unei astfel de inițiative ceea ce era posibil la începutul anilor 80, să spunem o lună europeană culturală, poate că și aceasta ar fi o idee pentru a oferi un stimulent altor state de a se implica mai puternic în acest sector. Am uh, auzit ce a spus uh, Marie Teres, care lucrează la un fond structural și sunt de părere că lucrurile care au legătură cu incluziunea, cu durabilitatea, cu astfel de aspecte, deci care au legătură și cu astfel de concepte, acestea pot fi abordate și din perspectiva fondurilor structurale și nu din cauza dimensiunii culturale, ci a dimensiunii de ocupare pe care o includ. Ar trebui să ne gândim și la acest lucru, ar trebui să spunem asta și guvernelor din statele membre și anume că ei nu trebuie să se bazeze doar pe cele 1,5 milioane, ci că dacă există și proiecte pe care le desfășoară în anul respectiv, atunci ar putea, prin intermediul proiectelor finanțate din fonduri structurare să finanțeze și evenimente de acest gen. Există multe lucruri pe care trebuie să le discutăm, însă trebuie să ne grăbim puțin pentru că anul viitor trebuie să stabilim ce și cum. Statele au nevoie de o perioadă de 4-5 ani de pregătire. Cred că e vorba de 5, ba nu, chiar 6 ani pentru a se putea pregăti cu adevărat pentru un astfel de eveniment. De aceea, noi trebuie să ne grăbim uh, în, cu înaintarea propunerilor noastre. Comisia a organizat o procedură de consultare, nu știu care au fost rezultatele, poate vom afla la un moment dat. Am uh, vorbit cu anumite persoane care um, au participat uh, la această procedură de consultare și care nu au fost foarte fericiți referitor la rezultatele la care s-a ajuns la această reuniune. Însă cu mare bucurie aș fi ascultat părerea uh, comisiei pe marginea acestui punct. Sigur, este un prim brainstorming. Vă rog, Ana, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, bună dimineața tuturor. În primul rând, dați-mi voie să vă mulțumesc pentru aprecierile referitoare la continuarea acestui mecanism și, de asemenea, aprecierile adresate propunerii noastre. O să fac o prezentare generală a acestei propuneri și apoi am să mă refer Uh, mai precis la anumite aspecte reliefate de antevorbitori. În primul rând, pot să vă confirm că această propunere se bazează pe cercetări preliminare, pe consultări. Am avut o consultare online cu publicul din... și am avut chiar o întâlnire directă. Am avut o conferință la aniversarea 25 de ani uh, de la fondarea acestui program au fost și valori independente pe care ne-am bazat și de asemenea am pornit și de la experiența proprie acumulată de noi la comisie, pentru că noi monitorizăm îndeaproape procedura de selecție a orașelor desemnate. Prin urmare, am plecat de la, tot aceste, la toate aceste date în încercarea de a ajunge la ceva ce va reliefa într-adevăr rezultatul consultărilor cu publicul și, de asemenea, opiniile noastre referitoare la soluțiile juste. După cum spunea și doamna președintă, ideea e de a avea o continuare pentru 2020. Mecanismul actual încetează în 2019. Concursul pentru 2020 trebuie să fie lansat în 2014, de aceea facem acum propunerea noastră, deși ar părea puțin cam prematur. Pe ansamblu am concluzionat că mecanismul actual funcționează bine, că nu e nevoie de schimbări dramatice, prin urmare vom încerca să păstrăm ceea ce funcționează bine, însă categoric, acum avem experiența câtorva ani, o să încercăm să ne bazăm pe această experiență și să îmbunătățim puțin lucrurile. Titlul de capital european aduce prestigiu uriaș orașului respectiv și un potențial imens în același timp, dar beneficiile nu sunt automate. Și tocmai acest aspect vrem noi să îl abordăm mai bine acum. În mod ideal, fiecare capitală culturală europeană ar trebui să beneficieze pe termen lung de pe urma acestui titlu. Dar trebuie să ne asigurăm că fiecare oraș candidat, fie că primește titlul sau nu, are ceva de câștigat. Am văzut că rezultate se pot înregistra. Noi încercăm să redactăm propuneri în așa fel încât, a, încât să stimulăm orașele să se dezvolte la rândul lor și să aibă de câștigat de pe urma acestei candidaturi. Încercăm să introducem stimulente menite a asigura stabilitatea politică în comunitatea respectivă dintre momentul depunerii candidaturii și nominalizarea propriu-zisă. E vorba de patru ani de pregătire odată ce se acordă titlul și în acești patru ani între candidatură și organizarea evenimentelor respective e o perioadă lungă, se pot schimba administrațiile locale, ori stabilitatea e deosebit de importantă aici, mai ales dacă ne gândim la bugetul municipalității respective. O altă problemă e planificarea destul de problematică la nivelul unor orașe. Prin urmare, subliniem importanța unei strategii pe termen lung acolo. Apoi, dimensiunea europeană, am încercat să punem accent și pe aceasta, pentru că de multe ori dimensiunea europeană n-a fost bine înțeleasă la nivel local, unde interesele locale prevalau, noi încercăm să subliniem faptul că e vorba de o capitală europeană și nu de una națională a culturii. Apoi punem accentul pe evaluare, vrem să avem date comparabile. În prezent, orașele nu trebuie să facă o autoevaluare, dar de acum o să o includem ca o obligație distinctă. Ideea e să silim în același timp orașele să gândească în termeni strategici, uitându-se la implicațiile pe termen lung, și în încercarea de a se asigura că vor obține beneficii pe termen lung de pe urma turismului, de exemplu. Apoi am introdus o serie de elemente în încercarea de a ne asigura că avem capital de calitate. Inițiativa este în desfășurare de 27 de ani, prin urmare încercăm să păstrăm prestigiul și calitatea pe o, pe o perioadă îndelungată de timp. Vrem ca aceste lucruri să rămână, dar pentru asta avem nevoie de criterii de calitate precise. O să mă refer acum la o serie de aspecte specifice menționate aici. S-a menționat necesitatea implicării societății civile. Pot să vă confirm că această idee se regăsește și în propunerea noastră. Avem criterii mai detaliate în acest sens. Un astfel de criteriu se referă la implicarea societății civile în formularea candidaturii și în procedura de punere în aplicare, în implementare. Uh, și apoi este vorba și de, de implicarea instituțiilor culturale locale. Acest demers este important, mai ales pentru fazele preliminare și este important să implicăm și acești factori. De asemenea, avem un criteriu mai precis în ceea ce privește acest outreach, E vorba de implicarea unor pături mai largi ale societății, persoanele dezavantajate, minorități și așa mai departe. S-a vorbit uh, și despre evaluare, eventuală evaluare la jumătatea perioadei, întrucât calendarul merge pe atâția ani. Dacă vom face o evaluare undeva, da, avem în vedere trei evaluări independente la un interval de 5 ani, fiecare și vom prezenta Parlamentului și Consiliului și Comitetului Regiunilor concluziile acestor evaluări independente. se vorbea despre existența infrastructurii necesare în orașele respective, noi am inclus și un criteriu referitor la capacitatea locală. Sigur, nu vrem să clasificăm orașele în funcție de mărimea populației. Nu, orașul trebuie doar să dovedească că are capacitatea de a găzdui un astfel de eveniment pe o perioadă de un an. În ceea ce privește durabilitatea în timp a acestor evenimente, am spus că primul criteriu este strategia pe termen lung. Sunt o serie de subpuncte aici, n-am să le menționez, dar printre ele se găsește obligația orașelor ca în faza de depunere a candidaturii să prezinte o strategie locală, culturală. Pentru că dorim ca această desemnare să fie parte dintr-un demers pe termen lung. Vrem să ne uităm la politicile culturale de acolo, pentru că acestea sunt un instrument de dezvoltare locală. S-au făcut referiri la bugetul limitat. E important să nu uităm că odată cu acest titlu primesc practic un fel de marcă comercială care e valoroasă în sine un milion și jumătate sunt bani destul de mulți dacă ne gândim la finanțarea programelor culturale. S-a spus că alte orașe au beneficiat de fonduri structurale între 50 și 100 de milioane de euro. Noi apelăm la aceste orașe să recurgă la fondurile de coeziune. Alte orașe n-au primit bani Însă, totuși, orașele respective au considerat că beneficiile depășesc costurile. Lila a considerat că un euro investit a generat 8 euro și nu trebuie să scăpăm din vedere nici acest lucru. De ce vrem ca acest titlu să fie acordat de comisie și nu de Consiliu? Cel puțin așa înțelegem noi tratatul de la Lisabona, dacă ne uităm la articolul 291, vedem că e vorba aici de un act de punere în aplicare care ține de atribuțiile comisiei. Avem și această a patrimoniului european, un demers similar care pleacă de la o analiză preliminară. Nu e vorba decât de a da un aviz favorabil unei valori făcute de experți independenți. Deci există un motiv juridic și există un motiv de ordin practic. Pentru că dacă facem dacă procedăm în acest mod, scurtăm perioada necesară. În mod normal e vorba de 8-9 luni de la recomandarea comisiei până la acordarea titlului. Dacă comisia este cea care acordă titlul, s-ar putea reduce această perioadă de la 9 la 2 luni. Și asta e important pentru că în această perioadă orașele rămân orașe candidate. Și asta îi derutează pe sponsori mai ales dacă ne gândim la criza economică. E greu să adun bani, e greu să primești fonduri prin sponsorizare. Deci dacă scurtăm puțin perioada, se vor înregistra avantaje considerabile. Dacă se poate asocia și terminologia de regiune în acest demers, terminologia pe care o folosim noi acum este cea actuală, e vorba de oraș, însă asta nu exclude zona înconjurătoare, uh, În ultima instanță este implicată și regiunea înconjurătoare, dar preferăm terminologia actuală pentru că nu toate țările operează cu regiuni, cu unități administrative desemnate ca regiuni. În termeni practici, terminologia actuală ne permite să mergem mai departe. Cam atât am avut de spus, vă mulțumesc. Ia, vielen Dank. Mulțumesc uh, foarte mult. Trebuie să mai adresez însă o întrebare. Consiliul, așa cum a procedat până acum, va spune care va fi țara, în ce an, care va primi titlul de capitală europeană a culturii sau și Comisia va participa la această decizie. Pentru că la începutul anilor 2000 a stabilit Consiliul ca până în 2019 țările, ă, or, țara XY să uh, obțină titlul de capitală europeană a culturii. Acest lucru îl face Consiliul de la sine putere și așa va rămâne procedura și de acum încolo, nu e așa? Nu, dacă înțeleg corect. Faceți referire la lista rotației geografice anexată propunerii, care va fi convenită de către legiuitori, deci Consiliul și Parlamentul. Și am făcut o propunere bazată pe trei principii Însă, bineînțeles, acum legiuitorii trebuie să decide dacă vor păstra această ordine sau nu. Am răspuns întrebării pe care ați spus-o. Aici nu este vorba despre conținut. Nu la asta mă refer. Încă o dată, nu este vorba de conținut și de orașul care candidează, ci e vorba despre țara care, care vine rândul în 2020 sau în 2011. Vreau să știu dacă pentru că noi aici nu avem nimic uh, de a face. Nu este o chestiune care trebuie decisă prin codecizie. Vreau să știu dacă lucrurile au rămas la fel și anume că Consiliul este cel care decide ca din 2020 țara X și Y va avea uh, dreptul să propună un oraș sau altul. Aceasta este baza de la care pornim. Pentru a decide ordinea statelor care pot să fie gazda concur- concursului, facem propunerea noi uh, pe care legiuitorii trebuie să o confirme. Deci Parlamentul și Consiliul pot să trebuie să confirme propunerea Comisiei și pot să aducă schimbări. Asta nu se întâmpla până acum. Până acum era Consiliul ordinea rotației este anexată uh, temeiului juridic convenit de partea legislativă în momentul respectiv. Poate reușesc să înțeleg până la urmă. Ia să vedem. Întrebarea care vizează regiunile. Știți, și Comisia nu a fost prea fericită în ultimii ani când, să spunem, Luxemburgul a spus noi suntem o țară atât de mică, uh, ne-a venit rândul deja de două ori, iată că iarăși ne-a sosit uh, rândul și am dorit să implicăm și țările învecinate. Și au implicat și o regiune din Franța, la muzel, regiunea mea, Zarland, din Germania, o parte din Rheinland-Pfalz, din Germania și o părticică din Belgia. Asta n-a fost în interesul dumneavoastră. Dumneavoastră n-ați vrut-o, dar s-a făcut. Și, din punctul meu de vedere, a fost un lucru asupra căruia ar trebui să reflectăm pe viitor, dar nu are nimic de a face cu împrejurimile. Aici este vorba despre o cooperare transfrontalieră. Deci am putea propune ca în anul următor trei țări să aibă această posibilitate. Poate ați putea să vă gândiți la așa ceva. Sigur, este puțin dificil, pentru că dacă o țară, acesta vine rândul în 2012 și dorește cu țara învecinată să facă ceva, care, care vine rândul abia în 2017, atunci lucrurile sunt puțin dificile. Nu știu cum putem soluționa asta, dar pornesc de la premisa că Aachen și Maastricht, care sunt oarecum învecinate. Deci dacă Maastricht ar deveni uh, capitală europeană culturale și ar atrage în colaborare și pe Aachen, Germania ar fi acoperită și Olanda. Deci s-ar crea un raport uh, incorrect. Așadar, trebuie găsită o schemă care să fie ceva mai flexibilă decât cea pe care o avem în prezent. Deci, în loc să spunem anul ăsta țara X, anul viitor țara Y, ar trebui să avem o abordare mai flexibilă. An. I would, I would argue that... Eu aș spune că sistemul actual este destul de flexibil. Luxemburgul a asociat uh, statele din regiune. Noi ne dorim ca un oraș să fie liderul clar și după aceea lucrurile sunt flexibile. Însă nu vrem ca după aceea regiunile să își asume rolul de lider pentru că ar fi o concurență neloială cu, regiuni, cu statele care nu au regiuni. Este adevărat că Comisia dorește să insiste că un oraș, ca un oraș să fie un lider clar. În anumite state, asta înseamnă diverse localități în state vecine. Nu am dorit însă să apară ca cerință faptul ca orașul să aibă parteneri, orașe în alte state, este pentru că există uh, probleme cu guvernanța. Există probleme deja să avem o susținere transpartinică într-un singur oraș, astfel încât uh, asocierea altor orașe ar uh, pune probleme suplimentare. Însă, în momentul actual, sistemul ni se pare destul de flexibil. Petra, doresc să spun câteva uh, cuvinte referitor la regiuni. Dacă este să ne gândim la 2010, uh, RUR 2010, pentru că până la urmă nu ar trebui să cheme RUR 2010 și de aici a început problema și cred că de aceea noi suntem atât de încăpățânate în ceea ce privește acest uh, termen de regiune. Pentru că aici nu se stabilește o regiune în sensul de district uh, coordonat, guvernat sau la nivel instituțional, ci este vorba că dacă anumite municipalități doresc să coopereze, municipalități care uh, se găsesc într-o zonă învecinată, atunci ele pot uh, pune pe picioare un astfel de proiect. Și în ceea ce privește RUR 2010, a fost o cooperare a peste 50 de orașe. Cred că acesta este un exemplu bun care ne arată că regiunea este mult mai mult decât orașul și împrejurimea și cred că dacă în acest sens am uh, oferit mai multă flexibilitate și am avea încredere în statele membre că ele pot rezolva problemele administrative conexe, atunci aceasta ar contribui și la multiplicarea înțelegerii pentru o cooperare mai bună în regiune. De aceea rog Comisia să ofere și mai multă flexibilitate și să țină cont de aceste uh, inițiative transfrontaliere pe care să le facă posibile, astfel încât să spunem Aachen și Maastricht să poate fi implicate împreună. Și nu doar Maastricht să fie desemnată capitală europeană a culturii, ci și Aachen să beneficieze de acest titlu. Într-un astfel de exemplu, astfel încât toate orașele participante să obțină, să câștige o valoare adăugată de pe urma titlului de capitală europeană a culturii. Așadar, mai multă flexibilitate este absolut necesară și oricum de dorit. Thank you. Just sim- Mulțumesc. Doar pentru a clarifica, în 2010 titlul a, a fost uh, oferit orașului Essen pentru Rur și s-a știut că va fi asociată regiunea. Doar o clarificare, pentru că deseori se vorbește doar de rur. Bine, am avut o discuție destul de, de aprinsă, vă imaginați cum va fi când vom începe cu proiectul de raport. Marco, mai dorești să spui ceva? Te rog. Vreau doar să spun că va trebui să mai lucrăm pe această problemă. În Italia și-au depus mai multe orașe candidatura pentru 2019 și aceste orașe, bineînțeles, au integrat aspectul regional. Au început să creeze o rețea care are o importanță nu doar pentru oraș, ci și pentru întreaga regiune. Ah, putem să examinăm posibilitatea unei capitale europene cu criterii transfrontaliere, însă sunt sigur că vom putea conlucra foarte bine cu raportorii din umbră. Vă mulțumesc uh, pentru acest schimb de opinii foarte frumos. Uh, așteptăm să urmeze trialogul. Uh, yes, Europe. Nu știm care va fi rezultatul. Știm că avem însă puțin bani, dar putem să ne mai gândim la toate aceste lucruri. Mulțumim așadar și comisiei. Și trecem acum la punctul 8 de pe ordinea de zi. Ne confruntăm cu o mică problemă. Dragă Silvia, asculți ce spun? Dacă te uiți în sală, dintre raportorii din umbră, doamnul, doar doamna Trupel și domnul Bischi sunt prezenți. Știu că ai organizat trei uh, reuniuni cu raportorii din umbră deja. Nu cred că acesta este locul de a discuta în acest moment 700 și ceva de amendamente. Te-aș ruga să spui pe scurt câteva cuvinte despre acest punct, pentru că nu cred că putem discuta astăzi acest punct, deoarece colegii nu sunt prezenți. Și cred că este necesară o consultare intensă între colegi într-un cerc mai restrâns pe această temă. Așadar, te rog să spui câteva cuvinte esențiale um, unde ne mai confruntăm cu probleme. Te rog. Mi spiace că nu ci siano gli altri colleghi, anche se ci sono... Mulțumesc. unii raportori din umbră sunt aici și comisia la fel este aici. Uh, așadar, nu voi detalia cele 478 de amendamente, însă profit de ocazie că comisia și raportorii din umbră sunt aici uh, pentru a spune câteva lucruri pentru pe câteva amendamente care vor trebui să fie examinate la următoarele noastre uh, reuniuni. Avem așadar amendamentele de la Comisia Ocupare, Buget. Amendamentele sunt foarte numeroase pentru că au fost depuse pe textul Comisiei și anumite amendamente cred pot să fie grupate foarte ușor în raportul meu. Pentru a nu vorbi prea mult, aș spune că anumite, amendamente confirmă dorința de a face ca cele două programe din cadrul Europa, programului Europa Creativă să devină mai vizibile. Avem, am identificat patru grupuri de amendamente. Primul, mm, amendamentele care doresc să intre mai mult în detalii integrând mai multe obiective specifice, definiții mai precise și o serie de măsuri. Este vorba de amendamentele colegilor din PPE, ale domnului Trupel și așa mai departe. În acest caz, amendamentele se referă la concepte deja cunoscute și riscă să îngreuneze textul în mod inutil. Așadar, am putea să le discutăm în cadrul unei proceduri de mediere. În al doilea rând, am, există amendamente care vorbesc despre dialogul intercultural, despre extindere. Uh, implicarea IMM-urilor în sectorul, în sectorul culturii problema asociațiilor fără scop, uh, asociațiilor non-profit. Uh, și cred că vom putea să găsim aici uh, un echilibru, în special la programul Cultura, care prevede participarea micro-întreprinderilor. Anumiți colegi pun accentul pe prioritatea audio- audiovizualului poate ar trebui să găsim un echilibru pentru că trebuie să echilibrăm uh, programul cultura și uh, programul media. Acest lucru a fost exprimat de mai mulți colegi în amendamente. Alte idei în legătură cu care va trebui să găsim compromisuri uh, sunt următoarele. Doamna Truppel, doamna Paiadeli au pus accentul pe aspectul cultural pe patrimoniul cultural și criteriile economice și de competitiv- competitivitate. Doamna PAC dorește ca în considerente să menționăm ideea ambasadorilor culturii. Este o idee bună și vorbim aici și de patrimoniul care nu este doar cultural, ci și audiovizual. Mai sunt și alte amendamente, însă, în primul rând, mă voi referi la un prim grup de amendamente care uh, probabil vor putea să fie uh, într-un compromis. În al doilea rând, există un al doilea grup care mi se, de amendamente care mi se par uh, pozitive, însă acestea slăbesc uh, rolul Parlamentului și al uh, se propune reducerea bugetului. Sunt, de fapt, amendamente cu care nu sunt de acord, în special amendamentele doamnei McClarkin. După aceea, un al treilea grup de amendamente care pun prea mult accentul pe uh, domeniul de aplicare al programului. Așadar, se pune accentul pe definiția, definiția industriilor creative și a operatorilor. Eu am utilizat uh, două sectoare, după cum o face și doamna Trupel, domnul Bischi și alții. Natalie nu este aici în sală. Aceștia doresc să se definească mai bine sectorul patrimoniului cultural ca acest aspect să fie integrat mai bine în program. Mai există de asemenea competența fondurilor culturale și problema patrimoniului material și imaterial. Unii fac uh, referire la gastronomie, la turismul cultural și așa mai departe. Însă aici trebuie să vedem care ar fi temeiul juridic al integrării acestor teme. Unii consideră că industriile culturale și creative, că micile industrii non-culturale ar putea să fie integrate în program. Eu cred însă că fondurile sunt limitate și ar trebui să evităm să uh, avem intenții mai mari decât uh, ceea ce ne permitem. eu aș sugera o propunere de definiție a domeniului de aplicare. Iată așadar diversele grupuri de amendamente, um, majoritatea sunt acceptabile sau o parte din ele, cel puțin. Domnul Cavada clarifică elemente care există deja în programul audiovizual alți colegi, doamna Trupel, doamna Vergia, doamna, doamna Șache. au încercat să țină cont de inovații, de platforme transversale și de digitizare. După care există un alt grup de amendamente care nu corespund cu temeiul juridic al amendament al uh, raportului, și anume digitizarea. Tot ceea ce ține de fonduri structurale sau de europeană, ieri, de fapt, când am discutat cu doamna Nelly Cruz, am fi putut să ne gândim la o finanțare mai mare pentru digitizare. Acolo era un punct valid, însă aici nu. Trebuie să găsim o modalitate de a, de a menționa noțiunea de inovare în industrie, de asemenea problema drepturilor de autor, vizele pentru artiști și alte intervenții care privesc alte programe. Însă, trebuie să defini, definim foarte bine uh, ceea, deci, foarte clar ceea ce acoperă baza juridică. Profit de prezența comisiei pentru că mi se pare foarte util să pot să pun câteva întrebări comisiei. Este important ca comisia să înțeleagă necesitatea unui program cadru pentru a găsi un echilibru între abordarea transversală și cea interdisciplinară. Și sper că aici vom reuși să ajungem la un compromis bun și la un bun dialog între Comisie și Consiliu. Al do- în al doilea rând, în ceea ce privește resursele financiare și îmi pare rău că nu este prezent domnul Cavada. După ce ne spune Comisia. Am discutat cu raportorii din umbră și cu Comisia noastră care au cei care au depus uh, rapoarte pentru amendamente la raportul cu privire la cadrul structural de care se ocupă domnul Cavada. Și mulțumesc comisiei că a dorit să precizeze mai bine problema finanțării. pentru a corespunde mai bine obiectivului nostru. Pentru că vorbim aici nu neapărat de profit, ci de întreprinderi mici și micro-întreprinderi. Lucrurile au progresat în acest sens. În al treilea rând, un subiect pe care îl evoc și în raportul meu, meu ca urmare a contactelor informale pe care le-am avut cu comisia și cu operatorii. Am impresia că acest uh, lucru nu a primit atenția cuvenită de la colegi, însă eu consider că pentru a Erasmus trebuie îmbunătățită participarea la programul media și programul cultură să îmbunătățim relațiile cu statele terțe, statele vecine și așa mai departe. Comisia poate să uh, ratifice directivele europene în ceea ce privește serviciile audiovizuale și să stabilească foarte clar statele care pot să participe uh, la aceste programe. Uh, în momentul de față există doar două state din afara Uniunii Europene care pot să participe la aceste programe audiovizuale. Eu propun să permitem statelor terțe să participe gradu- gradual la uh, proiecte, chiar dacă nu îndeplinesc toate condițiile. Știu că este o problemă delicată, însă voi vreau să cer uh, avizul Comisiei în acest sens. Și mi-aș dori ca Comisia să reacționeze în ceea ce privește patrimoniul social și a culturii. Nu este vorba aici de măsuri noi, ci de respectarea măsurilor deja existente și observ că unii colegi sunt foarte implicați în această temă. Așadar, Dacă comisia îmi poate să poate să îmi dea răspunsuri la aceste întrebări, aș fi foarte interesată și după aceea să aud părerea raportorilor din umbră. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Doris. Nu doresc să intru în detalii, ci doresc să mă exprim politic vis-a-vis -vis de trei puncte care pentru mine sunt importante. Dacă vorbim despre acest nou program Europa Creativă cu cele două mari programe incluse, programul cultural și cel mediatic, atunci doresc să subliniez un lucru. În contextul uh, strategiei UE 2020 și a dorinței de a face mai mult pentru o competitivitate sporită și în ceea ce privește industriile culturale și creative. Uh, sigur, nu sunt împotrivă, însă trebuie să ne asigurăm mereu că acest lucru nu se realizează împotriva uh, programelor culturale intrinseci. Așa se întâmplă și cu programele UNESCO în ceea ce privește uh, diversitatea culturală și nu doresc ca aceste convenții UNESCO să uh, stă la baza acestor noi programe. De aceea, în cadrul acestui program, trebuie să se specifice clar că nu facem nimic care ar putea să fie contradictoriu față de programul UNESCO. Și în acest sens am înaintat amendamente. Al doilea punct important în ceea ce privește această facilitate financiară. Dacă lucrurile sunt realizate bine și corect, atunci ea poate să reprezinte o mare șansă. Ar trebui să fie o șansă mare pentru proiectele de mici dimensiuni care se confruntă cu uh, probleme în ceea ce privește capitalul de risc. Dar pentru a se transforma într-o șansă, trebuie ca condițiile să fie definite cât se poate de clar, astfel încât ulterior să nu apară niște consultanți bancari care câștigă 100 de euro pe oră și care să se îmbogățească uh, de aici, iar oamenii de cultură să aibă de profitat mult prea puțin. Deci, lucrurile trebuie realizate astfel încât proiectele culturale și mediatice să aibă de câștigat. Trebuie să stabilim condițiile clare, astfel încât lucrurile să nu, ia, să nu o ia pe un făgaș greșit. Nu am o abordare conservativă, nu doresc să uh, îngreunez accesul, doar că doresc ca această nouă facilitate să deservească proiectele să fie în beneficiul acestora și doresc ca uh, procedura de uh, solicitare să fie practicabilă și pe cei care doresc uh, mai multă cultură, acestea să nu fie speriați de procedura respectivă. În al treilea rând, în ceea ce privește programele mediatice, uh, dorim să promovăm și filmul pentru copii. Cred că în acest moment acest aspect este foarte important și criteriile noastre de promovare ar trebui să fie uh, astfel exprimate, astfel încât și finanțarea filmelor pentru copii să fie asigurată. Și m-aș bucura dacă colegii ar încuraja așa ceva. Mulțumesc uh, și pentru mine sunt importante firmele pentru copii și uh, mă alătur celor spuse de tine dacă nu am menționat acest punct. Uh, bun, deci știm despre ce vorbim. Colegul Țvea, dacă dorește să ia cuvântul. Da- Mulțumesc foarte mult că mi-ați dat cuvântul. Acest program este unul deosebit de important și trebuie să-l discutăm. Însă n-am să vă răpesc decât câteva minute. În primul rând, dați-mi voie să spun că sprijin eforturile raportoare și sprijin ideea de simplificare ulterioară care va reduce povara administrativă pentru organizatori și artiști. considerentul să se referă la simplificare și la programul Europa Creativă și cred că acesta ar putea fi întărit de amendamentul pe care l-am depus. Foarte pe scurt vorbesc despre finanțare globală, cu sume globale, două abordări diferite. Avem o componentă media, sprijin pentru digitalizare și aici sumele globale sunt aceleași, nu sunt diferențe, pe când pe partea cultură, de exemplu, pentru sprijinirea proiectelor de traducere, apar o serie de inconsecvențe. Raportul este de 1 la 3 și cred că e vorba aici de o discriminare împotriva anumitor limbi. Ar fi just să reducem aceste discrepanțe modificând textul în consecință. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult. Aș vrea să menționez una dintre rezervele doamnei Trupel. Cred că ar trebui să ne asigurăm că nu numai uh, capacitatea de ocupare din uh, programele noastre joacă un rol important, același lucru a fost valabil și în uh, ceea ce privește programul meu, însă este vorba și despre faptul că avem un program care promovează cultura și o susține în ceea ce privește toate fațetele ei. Și apare o problemă cu care se confruntă mereu Comisia. Ea vrea ca puținii bani pe care avem în acest domeniu să fie alocați mai degrabă proiectelor de mari dimensiuni. Este mai puțin complicat și mai ușor de gestionat. Cunosc multe proiecte care nici măcar nu mai candidează pentru că uh, trebuie completate foarte multe documente Uh, pentru aceasta este nevoie de consultare, iar consultingul este cei care ne mănâncă banii pe care i-am fi alocat pentru alte activități. De aceea ar fi o dorință foarte importantă a noastră dacă în acest program, mai ales dacă este vorba despre sumele mici, se poate introduce o limitare a acestei birocrații, respectiv a formularelor ce trebuie completate. Pentru că cred că pur și simplu ne uh, ne stricăm imaginea în fața oamenilor. Oamenii sunt de părere că uh, ei nu mai, uh, nu mai sunt ocupați decât de teancurile de hârtii pe care trebuie să le completeze și pur și simplu pierdem această relație de prietenie cu ei. Cunosc acest lucru și dacă este să ascultăm procedura de consultare, uh, așa stau lucrurile. Și până acum nimic nu s-a mișcat în acest domeniu. Așadar, pentru noi este foarte important ca această birocrație să fie cât mai mică, formularele să fie cât mai puține, astfel încât oamenii să, nu piar- să nu-și piardă cheful de a candida. De multe ori există firme de consulting, consulting politic, care își oferă la acestor oameni, dar contra cost. Uh, le cer practic niște bani pe care oricum nu-i au. Așadar, ar trebui să fie mai, să fie mai user-friendly și, de asemenea, mai uh, prietenoși cu cultura. Aceste programe culturale se adresează și uh, țărilor candidate um, la Uniunea Europeană Elveția este o țară specială, ea a vrut uh, și n-a vrut să participe la aceste programe. Bine, ar fi putut adera de mult la Uniunea Europeană, dar n-a făcut-o, dar Croația, în calitate de țară candidat, a aderat la acest program și știu că și Bosnia-Herzegovina, în calitate de țară învecinată sau, sigur, nu este încă candidat la aderare, însă are statutul de precandidat și a participat la acest program. Mi-ar fi plăcut să știu uh, mai multe informații despre cine va candida pe viitor. Puneți la premisa că doamna Da Silva va dori să răspundă. Doriți să luați cuvântul? Vă rog. Thank you very much. Uh... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Foarte pe scurt am să încerc să răspund uh, doar la întrebările puse aici. Am studiat amendamentele înaintate la acest raport. Multe vizează discuția de până acum. Am avea însă o serie de comentarii cu caracter general, mai ales în sensul că multe dintre aceste amendamente, după cum spunea și raportarea însăși, vor duce la o extindere a domeniului de aplicare a programului ori așa ceva ar fi imposibil de realizat fără o creștere considerabilă a bugetului. În plus, s a înregistrat suprapuneri cu alte programele Uniunii Europene. Aici e vorba de domeniile de acțiune și aici aș sublinia păstrarea patrimoniului cultural. Aceasta nu ar trebui să se regăsească în acest program și sub costurile respective. Educație, turism, coeziune socială. Sunt chestiuni care nu țin de scopurile finanțării aici, legislație privind drepturile de proprietate sau procedurile de autorizare. Același lucru se aplică și în cazul obiectivelor. Va fi greu ca acest program să lupte împotriva prejudecăților, crea, să creeze un spațiu public european sau să stimuleze dezvoltarea unei cetățenii europene. Apoi, definirea sectoarelor culturale și creative. Acesta este un program de finanțare care nu e menit a înlocui politicile care se adresează în mod specific acestor sectoare, pentru că acestea se regăsesc în alte inițiative și documente ale Comisiei. Definiția pe care am inclus-o noi în programul de finanțare este mai îngustă decât cea din Cartea Verde. Noi credem că această definiție n-ar trebui să fie extinsă, chiar dacă am, pentru că dacă o facem, riscăm să nu ne putem atinge obiectivele formulate. Tot așa stau lucrurile și cu beneficiarii eligibili sau cu o serie de măsuri care se regăsesc în acest program. În ceea ce privește spusele doamnei Costa și observația generală cu privire la obiective, uh, putem spune că unele dintre aceste amendamente sugerează o împărțire a acestui program cadru în două subprograme distincte. Noi nu sprijinim această idee. În forma actuală, propunerea presupune un anumit echilibru, fără a pune sub semnul întrebării valoarea intrinsecă a culturii. în același timp nu scapă din vedere valoarea intrinsecă, dar și valoarea socioeconomică a acesteia. Știm că sunt uh, diferențe importante în materie de valoare între audiovizual și alte sectoare creative. Considerăm că acest lucru se reflectă pe deplin în cele două direcții distincte care presupun priorități distincte, instrumente distincte și indicatori separați. Totuși, toate aceste sectoare se confruntă cu aceleași probleme, fragmentarea piețelor, mutația digitală, dificultăți în materie de acces la fonduri publice sau private. Al treilea pilon va da posibilitatea unor experimentări cross-sectoriale și de a monitoriza viitoarele evoluții. Considerăm cu toate acestea că e nevoie să ne ocupăm mai îndeaproape de sprijinirea politicii în materie de protejare a datelor. În aceste condiții, considerăm că cea mai bună abordare este exemplificată de aceste trei filoane. Extinderea obiectivelor, ce presupune obligația introducerea unui indicator suplimentar, în multe moduri va crea mai multe probleme decât uh, va rezolva. În ceea ce privește filonul transectorial, s-a sugerat alinierea organizării acestor birouri creative cu acest al doilea subprogram sugerat. Însă, aceeași motivație care se găsește în spatele existenței celor trei filoane, menționată și aici când e vorba de a comasa punctele de contact cultural și birourile media nu se face nicio sugestie privind crearea unui singur punct de acces fără expertiza necesară. Însă se va înregistra un transfer mai bun al cunoașterii și o diseminare mai bună a evoluțiilor pe plan cultural și de asemenea se vor registra și economii cu cheltuielile de back office considerăm că propunerea actuală oferă flexibilitatea necesară statelor membre și regiunilor din statele membre, ceea ce le va permite să păstreze prezența la nivel local pentru beneficiarii potențiali, dar va asigura și o serie de economii pentru statele membre și pentru Comisia Europeană însăși. Ceea ce privește filonul cultură, modul în care se definește finanțarea în acest program este mai adecvat decât distinția originală între proiecte de cooperare anuale și multianuale. Într-adevăr, chiar și în cadrul programelor actuale, proiectele de mici dimensiuni pot rula pe 2 ani, ceea ce răspunde mai bine nevoilor din sector, unde un an nu este suficient. În ceea ce privește filmul media, s-au cerut mai multe elemente descriptive, detaliate. Însă sunt aici chestiuni care nu intră în domeniul de aplicare, cum ar fi media și alfabetizarea digitală sau chestiunile ce țin de drepturile de autor sau de infrastructura de sprijin pentru digitalizare. Într-adevăr, ideea de a ne extinde aici și în direcția sprijinului pentru producători mi se pare inacceptabilă pentru că trebuie să ne gândim mai și la subsidiaritate și la modul în care statele membre sprijină producția. O chestiune referitor la monitorizare și punere în aplicare și o analiză a diferiților indicatori sugerați. Revenind la obiectivele formulate, mai mulți indicatori ar prezenta o problemă. Numărul indicatorilor introduși nu va fi măsurabil și în acest caz o să ajungem să încălcăm premiza juridică și nu o să putem să găsim informațiile necesare pentru a putea măsura acești indicatori. Chestiunea referitoare la actele delegate și la actele de punere în aplicare este bine cunoscută. Singurul act de punere în aplicare avut în vedere este programul de lucru anual Revenind la mecanismul de garantare pentru sectorul cultural și creativ, multe dintre amendamentele propuse ar genera probleme suplimentare. Considerăm că nu ar fi bine să facem trimitere la anumiți protagoniști, ar fi Unic și EFSIC, pentru că aceștia ar putea fi văzuți ca beneficiind de un tratament special. S-au folosit expresii cum ar fi eh, domenii generatoare de profit, liber. Apare termenul economic în loc de afacere sau independent. Această terminologie ar putea crea confuzii. ceea ce privește referire la UNESCO, acesta nu ar fi relevantă pentru întregul exercițiu de șapte ani. Și tot așa stau lucrurile când e vorba de limitările prevăzute în directiva serviciilor audiovizuale. Există încercarea de a spori participarea la program și de a crea presiune pozitivă asupra anumitor țări implicate. În ceea ce privește mecanismul financiar, există o serie de confuzii. Pot băncile solicita garanții personale? N-ar trebui ca băncile să poată să facă acest lucru, dar ar putea solicita garanții sub forma drepturilor de proprietate intelectuală, care se regăsesc în proiectele ce ar putea fi sprijinite. Mai sunt o serie de chestiuni a strong move towards simplification. Unde încercăm să simplificăm lucrurile, am introdus deja formulare electronice, mai ușor de utilizat și încercăm să generalizăm această practică pe cât de mult posibil. De asemenea, acordarea de sume globale e partea aceleiași demers. La fel stau lucrurile și cu digitalizarea. De aceea, pentru digitalizare avem un, un 20.000 sumă globală, pe când pentru traducerile literare avem cuantumuri diferit, diferite în funcție de locul în care se efectuează aceste traduceri. Ultima chestiune se referă la filmele pentru copii. Am încercat să avantajăm puțin filmele și festivalele pentru copii, activitățile pentru copii în cadrul unor festivaluri mai largi, însă suntem dispuși să primim sugestii suplimentare, să vedem cum am putea întări mai mult această dimensiune. În Scandinavia lucrurile stau mai bine decât în restul Europei. Îmi cer scuze că am vorbit atât de mult. Silva. Mulțumesc, da, Silva. Este puțin frustrant să auzim tot ceea ce nu vreți. Sper că veți dori măcar câteva dintre punctele pe care le-am marcat. Sigur, filmele pentru copii uh, sunt bine de promovat și am susținut și eu și doamna Trupel acest lucru. Uh, poate că dacă am avea scris ceea ce nu doriți, um, ar fi un lucru bun. Domnule Costa, uh, raportorul din umbră, poate că ar trebui să le transmiteți o listă cu ceea ce nu doriți, pentru că și sigur, uh, este nevoie și de argumentele justificate în acest sens. Sigur, noastră aveți mereu argumente justificate și motivații, însă am dorit o astfel de listă pentru că astfel lucrurile ar fi mai simple pentru raportoare și pentru raportori din umbră. În felul acesta s-ar putea confrunta cu acest subiect uh, mai în detaliu. Pot să vă rog să faceți acest lucru sau este prea mult? Mulțumesc că se poate. Cu aceasta aș spune că putem să încheiem reunia, reuniunea de astăzi. Nu cred că are niciun sens ca doamna Costa să mai răspundă acum. Vă rog, nu mai faceți acest lucru. Nu aduce nimic. Am ascultat, am auzit cum stau lucrurile. Haideți să digerăm mai întâi lucrurile, să avem varianta scrisă și apoi Silvia, împreună cu raportorul din umbră și într-un cer mai restrâns, vom putea discuta despre acest lucru. Te rog să nu mai iei cuvântul încă o dată, pentru că ar însemna să intrăm în prea multe detalii în acest moment. Te rog, Silvia, niciun fel de discuție. Era soltanto fatto volevo solo... Înțeleg foarte bine situația, dar doar câteva idei, dacă îmi dați voie. Sunt de acord cu problemele ridicate de către colegi. Putem discuta aceste lucruri. În al doilea rând, bineînțeles că pot amâna răspunsul pentru comisie, dat fiind că vom avea un document document înscris, însă mi-aș dori ca comisia să fie mai deschisă decât o sugerează declarația sa. Mulțumesc, vom mai avea multe discuții pe această temă. Mulțumesc mult pentru uh, munca ta. Mulțumesc și comisiei pentru faptul că a fost alături de noi și ne-a dat, ne-a transmis o idee despre ceea ce gândește. Sperăm să putem găsi o abordare comună pentru acest program foarte important cultural Europa Creativă. Mulțumesc foarte mult! Reuniunea coordonatorilor a avut loc ieri seară. În această dimineață, pe calculatorul noastre, ați primit rezultatele. Chestiuni diverse nu există. Următoarea ședință, 18 decembrie 2012, chiar înainte de Crăciun. Mulțumim interpreților și vă doresc tuturor poftă bună!